Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous reprenons les... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, reluăm uh, lucrările comisiei noastre din punctul în care le-am uh, lăsat înainte de pauza de prânz. Vom uh, discuta punctul cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare și îi dau cuvântul raportorului Esteban González Pons, care va prezenta proiectul de raport cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare în regiunea Castilla și Leon din Spania. E vorba de o sumă totală de 700 de mii de euro. Domnule raportor, aveți cuvântul. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe 5 decembrie 2013, Spania a solicitat uh, un ajutor de la Fondul European pentru Adaptare la Globalizare pentru lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă între 2012 și septembrie 2013 în sectorul industriei uh, lemnului în regiunile Castilia și Leon în Spania cred că trebuie să mulțumesc pentru toate formalitățile făcute pentru acest ajutor, pentru rolul Parlamentului European și pentru membrii acestui, acestei comisii parlamentare și de asemenea trebuie să mulțumesc primăriei din regiune și sindicatului muncitorilor din regiunea Castilia și Leon. Examinând această cerere, Comisia a hotărât pe 22 iulie 2014 că se poate mobiliza acest instrument comunitar și că ajutorul trebuie să ajungă cât mai repede la lucrătorii acestor întreprinderi spaniole. Pachetul de ajutor pentru aceste, acești uh, lucrători uh, este cel menționat în document uh, și 50% uh, va veni din uh, acest fond, iar lucrătorii care au cele mai multe dificultăți vor reuși printr-o serie de măsuri de ajutor să găsească un nou loc de muncă pentru a se reintegra pe piața muncii. Acești lucrători au fost afectați de marile schimbări structurale prin care trece comerțul mondial provocate de globalizare și, de asemenea, criza economică și financiară care a avut un impact negativ, extrem de negativ, asupra locurilor de muncă uh, din Europa și mai ales din Spania. După cum vedeți în raport, se prezintă volumul de export al uh, acestui sector, al sectorului lemn, care a scăzut cu trei în anii de criză 2008-2011. În această perioadă scăderea a fost mult mai mare în Spania pentru că numărul de uh, întreprinderi care uh, au avut pierderi a fost mult mai mare. Iar în Castilia și Leon au fost închise trei întreprinderi uh, care afectează foarte mulți lucrători, vreo 500, aproape 600 de lucrători și ca membru al Parlamentului European, al Comisiei Bugetare și ca spaniol, cred că este fundamental să putem, rapid, să putem răspunde rapid și cu solidaritate acestor cetățeni, mai ales când e vorba de un teritoriu în care situația pieței muncii este foarte fragilă și mai ales e o zonă tradițională uh, care este foarte legată de sectorul lemnului și cu o populație extrem de joasă pentru ca pierderea de locuri de muncă și încheierea, închiderea acestor populații să ducă la depopularea acestei regiuni. Ținând cont de acesta și voi încheia, domnule președinte, toate aceste împrejurări uh, și văzând constatând că Spania poate primi ajutor din partea acestui fond de ajustare la globalizare, cred că Comisia noastră trebuie să aprobe fără întârziere mobilizarea fondului necesar care reprezintă 50% din uh, veniturile totale, din bugetul total, care să faciliteze reintegrarea muncă a aproximativ 400 de lucrători. Vrem să mulțumim Comisiei Europene pentru că a insistat pe acest lucru și de asemenea mulțumim și Parlamentului European, membrilor acestei comisii veniți din mai multe grupuri politice. Lucrătorii spanioli merită să primească acest ajutor pentru a putea din punct de vedere profesional să se recalifice. În felul acesta putem să punem uh, uh, să contribuim la micșorarea um, șomajului în Europa. Uh, e vorba de lucrători de la IMM-uri din Spania, din regiuni care fiind depopulate, au și mult mai mari greutăți în a-și asigura viitorul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru convingerea care vă animă și pe care ați încercat să ne o împărtășiți. Săptămâna viitoare, comisia noastră va vota acest raport. Ne vom reuni joi pe 11 septembrie și cu această ocazie ne vom pronunța prin vot cu privire la raportul dumneavoastră. Apoi Raportul va fi prezentat în uh, sesiune plenară pe 18 septembrie. Aveți uh, observații sau întrebări pentru domnul raportor? Dacă nu sunt, atunci... Îmi cer scuze, spune președintele. Aveți cuvântul. Only actually one question and de fapt, am o singură întrebare și este o întrebare de natură procedurală. Se referă la toate aceste tipuri de uh, solicitări. Dacă, de exemplu, Finlanda face o astfel de solicitare, eu pot să fiu raportoare? Pentru că dacă vine din partea Finlandei, atunci eu sunt uh, într-adevăr îngrijorată și uh, sunt de părere că avem nevoie de banii respectivi. Și atunci ar trebui să existe un set de reguli foarte clare. un devoir déontologique. Aveți uh, o datorie de ordin deontologic și anume să examinați acest raport uh, în mod obiectiv și uh, respectând principiile generale și de asemenea în spiritul echității faptul că sunteți reprezentați țara în cauză, credeți că vă poate afecta obiectivitatea? Da, domnule Fernandez. Nu vou querer fazer novamente o debate sobre esta questão, mas... Nu doresc să redeschidem dezbaterea pe marginea acestei întrebări, însă doresc să informez pe colegi că această situație a fost discutată deja și coordonatorii au luat o decizie cât se poate declară. În ceea ce privește PP-ul, noi am spus că vom respecta această poziție și că nu există niciun contraargument ca un membru al unui stat să redacteze un raport care se referă la statul din care acesta provine. Spre exemplu, dacă eu sunt raportor pentru buget, atunci uh, trebuie să împiedic ca efectele să fie negative, însă, din perspectivă juridică, nu există niciun fel de contraargument pentru a putea prelua această atribuție. În felul acesta, rolul deputaților este apreciat la modul just și dacă cineva nu este de acord cu ceea ce spune un deputat, pot fi înaintate amendamente și nu mi s-a întâmplat până acum niciodată ca cineva, în ceea ce privește această chestiune, să facă vreo eroare de natură deontologică, respectiv să prezinte vreun deficit de natură etică. Pentru că nu este pentru prima dată când, la Fondul pentru Solidaritate, să fie un deputat care să primească un raport care se referă la propria țară. Pentru mine această dezbatere este deja în desfășurare, a fost discutată și încheiată. Deputații au posibilitatea să își preia mandatul și sigur că au o legătură cu țara din care provin. Însă, este foarte important, în aceeași măsură, să arate că prestează o activitate și pentru țara în care au fost votați. Poziția noastră în felul acesta a câștigat în claritate. Și cred că, din punct de vedere juridic, și chiar și moral și etic, poziția noastră este uh, de neatacat. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule Celică. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că 1.400.000 de euro sunt împărțiți între 400 de persoane, deci reprezintă vreo 300 și ceva de euro pe lucrător, ceea ce nu va rezolva problema de viață a persoanelor care au rămas fără loc de muncă acum foarte multe luni. Acestea fiind spuse, evident, cred că trebuie să susținem mobilizarea fondului imediat tocmai pentru că se face atât de târziu și voi uh, vota în felul acesta în momentul în care va trebui să votăm. Dar nu trebuie să avem o atitudine triumfalistă, trebuie să luăm, uh, să avem o atitudine modernă, ca în medicina modernă, care merge mai degrabă spre prevenirea unei boli decât spre găsirea unei, uh, unui lac când boala a apărut. Nu trebuie să ne gândim la persoanele care și-au pierdut locul de muncă și să ne gândim să nu facem reforme în uh, domeniul muncii, așa cum se întâmplă în foarte multe state membre, așa cum recomandă Uniunea Europeană, ci să încercăm să-i protejăm pe lucrători împotriva efectelor globalizării uh, Adică și apoi să nu venim cu sume uh, de bani atât de mici care evident nu rezolvă decât prea puține probleme în momentul în care uh, a avut loc nenorocirea și și-au pierdut locul de muncă. Mulțumesc! Merci. La parole est à Madame Gardiazabal. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut cuvântul după intervenția colegei dacă este potrivit sau nu ca un deputat dintr-o țară să se ocupe de acest raport. Este o chestiune pe care am discutat-o la coordonator și s-a convenit că fiecare grup politic face ce crede, pentru că nu există impediment, da, impedimente. Dacă ar apărea însă vreo îndoială, atunci noi uh, Uh, deputați, avem totuși o putere foarte mare în ceea ce privește fondul de globalizare. Trebuie să arătăm că țara a trimis toată documentația, că se îndeplinesc condițiile și nu hotărâm noi nici câți bani, nici dacă li se dau mai mult sau mai puțin altora, așa că nu văd care e problema. Nu văd care este impedimentul ca un deputat să se ocupe de acest raport, deși provine din acea țară și să, ar putea să fie un avantaj pentru că de fapt cunoaștem mai bine tema despre care este vorba. Deci nu avem puterea nici să privilegiem pe nimeni, care e implicat în fondul de adaptare la globalizare și evident noi vom vota uh, săptămâna viitoare în favoarea acestei idei pentru că sigur uh, fondul ăsta nu e panaceu universal și nu rezolvă problemele de muncă pe care le avem dar este o susținere mică pe care o aduce uniunea europeană pentru a ajuta fie la recalificarea profesională fie la reciclarea profesională a acestor lucrători îi pot ajuta într-un fel sau altul. Mulțumesc. Domnule Dupre. Domnule președinte, eu uh, aș vrea în mod public să-mi asum um, vina pentru că în reuniunea coordonatorilor am um, apărat poziția despre care vorbește colega dumneavoastră, însă am aflat că majoritatea coordonatorilor doresc să adopte poziția pe care o reamintește doamna raportor general. Tocmai uh, de aceea E clar că nu m-am raportat bine la colegii mei din grupul politic. Antevorbitoarea mea a vorbit despre decizia luată în grupul coordonatorilor, deci iau această responsabilitate. O împărtășesc, spune președintele, domnul Colmel. Ja, ich möchte nur kurz etwas äh, hinzufügen. Da, aș vrea foarte pe scurt să adaug și eu ceva, pentru că am impresia că anumite intervenții s-au orientat foarte uh, puternic spre conținut. Noi suntem aici la Comisia de Buget și, după experiența mea, la buget trebuie să uh, reprezentăm anumite lucruri neplăcute, dar care țin de buget. Pentru că uh, Chiar dacă ne-ar plăcea să rezolvăm toate problemele cu banii, nu avem atât de mulți bani la dispoziție. Și nu cred că ar trebui să fim mai generoși, pentru că acesta ar fi uh, un semnal greșit pe care să îl transmitem spre exterior. Uh, și anume că, uh, dacă este cazul, uh, există rezerve la care să se apeleze întotdeauna în astfel de cazuri. Pentru că mie mi se pare acesta mai mult decât un simplu fond de rezervă pentru incendii, care, la care să se intervină în caz de urgențe. Aici nu vorbim despre o tratare, ci vorbim despre o ameliorare a simptomelor. De aceea nu putem decât să ne uh, limităm la cazurile cu adevărat urgente. Merci. Merci. Mulțumesc. Domnule raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru susținerea arătată de unii intervenienți privind uh, eliberarea acestui uh, ajutor și vreau să spun două lucruri în încheiere. În primul rând vreau să le spun colegilor uh, din stânga că fondul acesta este un fond de ajutor pentru reprofesionalizarea celor care și-au pierdut locul de muncă și nu este o indemnizație pentru pierderea locului de muncă, ci este o garanție pentru ca ei să-și găsească un alt loc de muncă într-o altă specialitate decât cea dinainte de a-și pierde locul de muncă deci ca să înțelegem bine despre ce vorbim și ca să putem răspunde la tema dezbaterii. Și în al doilea rând, stimată colegă din Finlanda, vreau să spun că nu e o temă minoră, este o temă care face parte din esența activității noastre aici. Nu suntem judecători, nu suntem administratori, suntem avocați ai cetățenilor, suntem deputați apărăm interesele celor care ne-au votat. Eu cel puțin apăr interesele celor care m-au votat și sunt convins că dacă m-ar fi votat în Finlanda, aș fi apărat interesele finlandezilor și în cele din urmă nu ia hotărârea un deputat noi toți facem acest lucru. Ce face, ce prezintă un uh, deputat într-un raport e votat de toată lumea. Deputatul poate, are onoarea de a apăra uh, electoratul care l-a votat. Și asta am putut eu să fac astăzi aici în fața acestei comisii. Mulțumesc! Eh bien, c'était un debat tout à fait intéressant. A fost o dezbatere foarte interesantă. Este adevărat că acest fond de adaptare la globalizare vine în ultimul moment, în momentul în care o întreprindere s-a închis sau a fost delocalizată. Dacă vrem să, să prevenim aceste fenomene, trebuie să punem în aplicare reforme structurale pentru a proteja competitivitatea și pentru a evita acest gen de dezastre care au consecințe negative pe plan plan social. Acest fond de ajustare la globalizare, așa cum a spus și domnul Colmel, e ca un fel de plasture. Atunci când s-a, întâmplat deja accidentul, încercăm să uh, diminuăm daunele. Votul va avea loc uh, în septembrie. Dezbaterea noastră cred că va um, dat clarificări cu privire la direcția de adoptat. Să trecem acum la dosarul următor. Îi dau cuvântul lui Nils Torvald, care va prezenta proiectul său de um, aviz transmis membrilor pe 29 august și care se înscrie în poziția luată de Comisia pentru Buget în legătură cu coordonarea politicilor economice și punerea în aplicare a priorităților pentru 2014. Nils, ai cuvântul. I will be fairly brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint de această dată. Este un aviz din, part, uh, din perspectiva bugetară uh, a implementării priorităților cu privire la semestrul european 2014. Acesta poate fi combinat cu uh, raportul ECON pe marginea aceluiași subiect. Sper că uh, putem să citim rapoartele împreună pentru a primi o imagine de ansamblu bună asupra rezultatului final. Subliniem rolul important al bugetului european în stimularea creșterii și creșterea locului uh, de, locurilor de muncă. Situația fiscală în statele membre poate fi uh, adaptată la un nou sistem, folosindu-se la noi uh, propriile resurse, ceea ce poate duce la o creștere a venitului intern. Se caută o soluție la această problemă și așteptăm în continuare uh, fumul alb din partea capelei respective. Discuțiile în ceea ce privește bugetul 2015, avizul uh, subliniază situația alarmantă în ceea ce privește creditele de plată și uh, prefinanțarea în ceea ce privește uh, perioada de lansare a noilor programe. Există și alte uh, aspecte care se găsesc în raportul de Bacăr și pe care le-am putea sublinia și în raportul nostru, însă, uh, pentru că cele două vor fi aglutinate, uh, este important să nu dublăm eforturile. Termenul limită pentru uh, amendamente este 15 septembrie și atunci uh, cred că pe 13 și pe 30 septembrie ar trebui să putem vota acest aviz. Vă mulțumesc! Merci! Mulțumesc pentru această comunicare. Aveți uh, observații? Domnule Fernandez. Domnul de da colega Grassler, că nu poate... Foarte pe scurt, în numele domnei Gresle, care nu a putut să participe astăzi la reuniune, în primul rând doresc uh, să îl felicit pe raportor pentru acest raport. Are multe puncte comune cu ceea ce s-a prezentat aici. Sigur că și noi suntem în favoarea faptului că bugetul trebuie să stimuleze creșterea și este necesar ca programul să fie inițiat încă de pe acum. Și în această privință există consens. În ceea ce privește ocuparea, ocuparea în rândul tinerilor, garanția pentru tineri, aspectele care vizează alimentarea cu energie, reforma structurală, toate acestea sunt aspecte importante. Reforma structurală în toată zona euro joacă un rol important. Și sigur că aici există o interdependență foarte mare și acest lucru s-a arătat de-a lungul timpului. Doamna Gresle dorește să insiste asupra acestui punct. Statele membre trebuie să se asigure că resursele pentru ocupare și creștere sunt utilizate mai bine, astfel încât competitivitatea să fie sporită. Este cât se poate de clar că instituțiile trebuie să îndeplinească toate criteriile și acest lucru e de la sine înțeles, mai ales în ceea ce privește dreptele de plată și uh, Consiliul de asemenea trebuie să participe la acest proiect în care suntem cu toții implicați. Sì, grazie Presidente, anch'io. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru munca pe care a depus-o pe acest aviz, cu care eu sunt de acord. Și eu voi face, deci, puține observații în acest sens. Prima are legătură cu faptul că deja de ani de zile Parlamentul sublinează importanța bugetului european pentru sprijinirea economiei și ocupării forței de muncă în statele membre. Cu toate acestea, guvernele naționale minează eficacitatea acestuia prin tăieri transversale și de aceea sunt de acord cu sugestia către comisie și anume de a include în analiza sa anuală a creșterii și impactul pe care bugetul Uniunii Europene le are asupra cheltuielilor naționale, regionale și locale. Finanțări precum cele din cadrul garanției pentru tineri nu trebuie să fie considerate o povară asupra finanțelor publice. Dacă vre vrem ca bugetul de stat să fie sănătos, atunci avem nevoie de cetățeni care să muncească, care să producă, de tineri europeni care să-și poată pune în aplicare ideile și să-și concretizeze talentul și astfel să sprijine economiile noastre. Și vreau să vă reamintesc următorul fapt. Dacă statele membre vor să-și reducă contribuția la bugetul european pentru a-și controla finanțele mai ușor, atunci pot să pună în aplicare un nou sistem de resurse proprii pentru Uniunea Europeană, așa cum acest Parlament a spus-o de atâtea ori. Deci îi cerem grupului de lucru al domnului Monti să aibă mai mult curaj. Avem o propunere mai curajoasă. Stabilitatea pe care Europa a promovat-o în ultimii ani nu a îmbunătățit viața cetățenilor. S-au pierdut tot mai multe locuri de muncă și tot mai multe firme s-au închis. Pe lângă stabilitate mai trebuie să punem în practică și reforme structurale. Să ne gândim la piața muncii. Avem nevoie de un plan de investiții serios pentru a încuraja ocuparea forței de muncă. Altfel, Uniunea Europeană nu va face concurență celorlalte state din lume trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte, mai ales în condițiile relansării noului semestru european. Statele membre trebuie să fie conștiente de importanța bugetului Uniunii Europene pentru creșterea lor economică și este de dorit ca statele membre, în special cele din zona euro, să pună în aplicare reformele necesare, care sunt, desigur, utile pentru creșterea economică, dar ne ajută și să evităm o povară ulterioară pentru generațiile viitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai este nicio cerere de înscriere la cuvânt, spune președintele. Aș vrea, deci, să vă readuc aminte că amendamentele pentru acest raport trebuie trimise până pe 15 septembrie la ora 17, cel târziu, votul în Comisia pentru Buget va avea loc în cadrul reuniunii noastre de pe 30 septembrie. Dacă am terminat toate punctele de pe ordinea de zi și uh, mă uit la dumneavoastră pentru diverse, Doriți uh, să interveniți pentru punctul diverse? Nu, dacă nu este nicio înscriere la cuvânt, atunci atunci um, îi rog pe coordonatori să rămână pentru ședința pe care am întrerupt-o în această dimineață. Le mulțumesc celor care au participat la aceste două um, ședințe ale Comisiei Bugetare. Următoarea reuniune, joi 18 septembrie, la ora 9, aici la Bruxelles. Ședința se suspendă pentru toți membrii comisiei, cu excepția coordonatorilor.